Good morning everybody and welcome. Bună dimineața tuturor, bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Petiții. Mă bucur să le urez bun venit uh, petiționarilor, mai ales uh, celor prezenți, dar și celor care ascultă pe internet reuniunea comisiei noastre. Aș dori să deschid reuniunea și vreau să îi rog pe colegi să ia loc cât mai repede. Punctul 2 este chiar adoptarea proiectului de ordine de zi. Punctul 53 tocmai a fost primit, care ne arată că această petiție nu trebuie să fie uh, închisă. Dacă nu aveți obiecții, ordinea de zi se consideră adoptată și trecem la punctul 3, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 18-19 aprilie care a fost transmis tuturor membrilor. Dacă nu sunt obiecții, acest proces verbal se consideră adoptat. Nu am comunicări. Le voi prezenta după amiază, după pauza de prânz și atunci veți afla mai multe despre ședința coordonatorilor. Din păcate nu voi fi aici pentru că fiul meu uh, are absolvirea mâine și trebuie să merg în Suedia, însă vicepreședinții vor fi aici, se vor asigura că după amiaza este cât mai plăcută și interesantă. Nu ni s-au mai comunicat alte cerințe la acest punct, așadar ar trebui să abordăm acum petiția 446 a lui Harry Schindler. Am cerut cuvântul un minut, vă rog. Yes, thank you. Sure. Uh, eh. E vorba de petiția 51, dar aceea va fi mai târziu. Știu că subiectul va fi discutat în septembrie, dar uh, aș dori să spun câteva cuvinte. Comisia dumneavoastră a decis uh, să trimită scrisori um, autorităților elene și germane privind uh, compensările germane. Și aș vrea să știu dacă autoritățile au răspuns și uh, ce conține acel răspuns. Și apoi, în numele petiționarilor, răspunsul din partea comunităților europene este inacceptabil și uh, provocator se spune că acesta este un subiect bilateral între cele două state și că Uniunea Europeană nu are dreptul să intervină. Însă, Uniunea Europeană intervine de obicei în chestiuni bilaterale, ba chiar și în chestiuni interne din lumea întreagă, chiar dacă nu are dreptul să o facă. Și cred că trebuie să se răspundă la o întrebare ca să se poată continua la modul productiv această discuție. Uniunea Europeană respectă tratatele internaționale privind războiul referitoare la despăgubirile de război uh, din partea Germaniei pe care se bazează această petiție, respectă sau nu respectă Uniunea Europeană aceste prevederi? Asta e chestiunea centrală. Mulțumesc foarte mult! Oriste Chirie Maria. Domnul Maria επί του θέματος το οποίο τέθηκε. Doamnă președinte, în legătură cu acest subiect, eu aș vrea să spun că petiția luptătorilor din rezistența elenă și din Armata Democratică a Greciei se bazează pe o recomandare uh, și este admisibilă. S-au trimis scrisori comisiei, guvernului elen, dar și guvernului german. Și am primit și un aviz din partea comisiei în care se spunea că această petiție nu este admisibilă sau că, de fapt, nu ține de competența Uniunii Europene și deci trebuie să fie respinsă. Însă avem uh, dreptul la contraargumente, pentru că este un subiect de competență UE. Grecia și Germania nu au semnat un acord de pace și de ce este foarte serios acest subiect și ține de competența Uniunii Europene. Despăgubirile de război plătite de Germania trebuie să fie abordate la comisia noastră. Îi afectează pe petiționari pentru că sunt afectate mii de victime care au fost executate de trupele germane sub ocupare. Noi considerăm că este de competența UE pentru că are legătură și cu creditul de război care a fost impus poporului grec și consecințele uh, bugetare afectează Grecia, dar și Uniunea Europeană. Pentru că dacă am fi primit aceste despăgubiri, bugetul nostru ar fi stat mai bine. Așadar, întreaga zonă euro este vizată. Toate aceste argumente au fost prezentate și pot să spun următorul lucru. Vinerea trecută am trimis obiecții scrise pe baza propunerii secretariatului Comisiei de a încheia acest punct, iar noi credem că acest punct trebuie să rămână deschis până pe 8 septembrie. Închei imediat. Așadar, vom oferi toate informațiile suplimentare necesare pentru a convinge Comisia că trebuie să mergem înainte. Iar în documentul pe care l-am redactat și l-am trimis Comisiei, v-am rugat să trimiteți o scrisoare autorităților germane și elene, cerându-le să emită o poziție scrisă pe acest subiect. Deci avem timp până pe 8 septembrie să luăm o decizie. Chiar dacă petiționarii și-au exprimat deja nemulțumirea față de faptul că secretariatul nostru dorește să închidă acest dosar. Eu cred că este important ca coordonatorii să păstreze, să, să decidă, să-și respecte decizia de a ține dosarul deschis până pe 8 septembrie. <clears throat> Mulțumesc. E vorba de punctul 51. Domnul Marias a cerut să fie scos de pe lista acest subiect. Avem un termen de două luni, așadar acest lucru se va întâmpla după vacanța de vară, dar nu este pe ordinea de zi de astăzi. Nu trebuie dezbătut astăzi acest subiect, dar nu a fost nici închis. În ceea ce privește scrisorile, au fost trimise cu titlu informativ reprezentanței permanente și gata. Cred că trebuie să fiți mulțumit acum, stimate coleg, de acest răspuns. Punctul nu e pe ordinea de zi de astăzi, iar noi discutăm ce avem pe ordinea de zi și anume petiția 446. Sunteți invitați să rămâneți astăzi aici și să reveniți și când va fi subiectul pe ordinea de zi. Aș dori să dau cuvântul acum petiționarilor lui Jacqueline Coteril și uh, lui Jacqueline McLennan, care îl reprezintă pe petiționarul de la petiția 557. Aveți cuvântul pentru 5 minute uh, împreună. Good morning. Bună dimineața! Am un mare respect pentru Comisia pentru Petiții. Am văzut um, că intervenția Comisiei PETI a permis ca satul meu să fie protejat de pericole de mediu și uh, de altă natură. Din păcate, petiția mea legată de drepturile de vot nu a avut același succes în ciuda acțiunii uh, Comisiei PETI. Este vorba de domnul, uh, este vorba de domnul Schindler, și este vorba de faptul că cetățenii britanici care au trăit mai mult de 15 ani în străinătate nu mai au dreptul să voteze în uh, Marea Britanie la alegerile generale. Iar acum când referendumul UE se apropie, este o mare problemă faptul că cetățenii britanici nu mai sunt lăsați să voteze dacă au trăit prea mult timp în străinătate. Și eu mă număr printre aceștia, însă spre deosebire de membrii din Camera Lorzilor care au votat pentru a prelungi, uh, drept, a se extinde dreptul de a vota la referendum ca să fie și incluși, eu nu am un cuvânt de spus. Ca și alte milioane de cetățeni britanici care trăiesc într-un alt stat membru și se bucură de drepturile de cetățeni UE, aș putea să constat în curând că aceste drepturi democratice îmi sunt luate. Este prea târziu acum pentru a mai acționa spre a corecta această încălcare a drepturilor noastre democratice. Însă, um, vor fi consecințe foarte grave. Comisia pentru Petiții și Comisia Europeană au fost de acord să ia măsuri pentru a se îndepărta această prevedere legată de limita de timp în, cetățean, în raportul din 2013 privind cetățenia și în recomandarea Comisiei din 2014 pe aceeași temă. Dacă se va întâmpla acest lucru, dacă se va elimina uh, termenul de 15 ani, va fi o victorie pentru justiție, dar va fi prea târziu ca să mai putem vota la referendum. S-ar fi putut extinde sfera de aplicare a legii UE privind referendumurile pentru a ne permite și nouă să votăm, însă nu s-a întâmplat. Cei uh, care vor suferi cel mai grav dacă se va vota pentru ieșirea din Uniunea Europeană suntem noi, tocmai cei cărora li s-au uh, uh, retras drepturile democratice de a vota. Și noi, ca și alți cetățeni, lucrăm și plătim taxe într-un alt stat membru. Și deși Comisia recunoaște această problemă și dorește să găsească soluții, nu s-au luat măsuri concrete. Eu sunt consilier ales în Spania și nu am drept de vot național. Iar um, fata mea, uh, cea mai mare, va, avea, uh, va împlini 30 de ani anul acesta și nu a avut voie niciodată să voteze la nicio uh, rundă de alegeri generale, nici în Spania, nici în altă parte. Uniunea Europeană este atacată de multe ori pentru că ar fi nedemocratică și ar fi condusă de elite birocratice. Și uh, este mai important acum ca niciodată ca Parlamentul și Comisia să ia măsuri urgente ca să se asigure că toți cetățenii pot vota. Dreptul de vot este un, vot civic de bază recunoscut de uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la vot nu este un privilegiu. Există soluții posibile, există argumente juridice la care se face referire în documentele depuse de noi intenția de a se continua dialogul politic ar putea să ducă ca Comisia PETI, Comisia Juri și Comisia Europeană să reevalueze directivele privind dreptul de vot la alegerile europene și să le aplice în viitoarele propuneri pentru ca cetățenii UE să poată vota în țara de uh, reședință. Aș vrea să întreb Comisia astăzi de ce au fost uh, Uh, trecute cu vederea toate recomandările sale de către statele membre. Vreau să știu cum se va urmări pe viitor această intenție de a se extinde dreptul de vot la țara de reședință. Eu sunt un cetățean european angajat. Sunt recunoscătoare pentru șansele și garanțiile oferite de UE și sper ca luna viitoare, pe vremea aceasta, să fiu în continuare un cetățean european. De aceea sunt aici cerând uh, acțiune și sprijin din partea dumneavoastră. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii UE nu își vor mai pierde pe viitor drepturile fără să poată vota. Trebuie să facem presiune asupra statelor membre să elimine aceste date limită referitoare la dreptul de vot uh, ale cetățenilor care au reședința în alt stat membru și trebuie să facem campanie pentru a se respecta pe deplin libertatea de circulație. Și mai presus de toate, acum avem nevoie de voință politică pentru a continua această luptă pentru drepturile noastre democratice. Sper că mă veți susține și că veți face campanie în Parlament pentru o schimbare. Mulțumesc! Vă rog să continuați, dar uh, să nu vă întindeți prea tare pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. The microphone, please. Sorry. Honorable members of the... Stimați membri din Parlamentul European, doamnelor și domnilor, mă numesc Jacqueline McLennan și reprezint petiționarul RC în sprijinul petiției ca Regatul Unit să nu excludă pe cetățenii care au avut reședința în alt stat UE mai mult de 15 ani uh, de la votul la acest referendum referendumul la care se face referire în petiție este referendumul care va avea loc peste trei săptămâni, după cum a spus uh, și uh, antevorbitoarea mea. Dacă acest referendum duce la Brexit, va fi un moment de cotitură în istoria UE, iar condițiile pentru acest referendum au fost stipulate în actul UE privind referendumul. Actul privind referendumul UE, mă scuzați, care a fost adoptat în 17 decembrie 2015 și include această mm, regulă de 15 ani care nu permite cetățenilor britanici care au trăit în afara Regatului Unit mai mult de 15 ani să voteze la acest referendum. Petiționarul este un cetățean britanic cu uh, reședința în Italia din 1993. Și eu sunt cetățean britanic și trăiesc și lucrez în Belgia din 1987. Și uh, eu și el ne-am pierdut dreptul de a vota, iar dreptul de a vota în țara de naționalitate este un drept constituțional. Eu și RC considerăm că această regulă de 15 ani este nedemocratică, incorrectă și ilegală și cam 2 milioane de cetățeni britanici sunt afectați de această regulă și nu pot vota la referendum. După părerea mea, această opinie pe care o susțin eu și petiționarul RC Uh, nu este minoritară în Regatul Unit și chiar uh, guvernul britanic și-a luat angajamentul de a modifica această regulă, însă se pare că nu este posibil să fie modificată regula înainte de referendumul în cauză. Este o rușine că se întâmplă acest lucru și împreună cu Harry Schindler eu am fost um, petiționar am cerut, de fapt, și în fața justiției britanice uh, să um, se declare ilegal acest uh, act, legea privind referendumul UE. Pentru că contrazice dreptul european și dreptul la liberă circulație garantat de tratatele UE. De asemenea, am um, adus argumentul că această regulă ne uh, împinge să nu ne exercităm drepturile constituționale. În, ultimii, uh, în ultimele trei săptămâni am fost în trei instanțe în uh, Regatul Unit, inclusiv Curtea Supremă, și fiecare dintre aceste instanțe ne-a respins cererea. Ni s-a spus că dacă Regatul Unit ar vota să iasă din Uniunea Europeană, atunci noi, ca cetățeni britanici, nu am mai fi cetățeni UE și am deveni uh, reședinți străini aș putea să devin un soi de gastarbeiter în Belgia. Rezultatul acestui referendum îi va afecta pe cei din situația mea mult mai mult decât pe uh, oamenii obișnuiți din care chiar trăiesc în Regatul Unit. Însă curtea nu a fost de acord cu mine și avem o hotărâre acum în Regatul Unit care interpretează în mod nou articolul 50 din Tratatul Uniunii Europene. Uh, oferind statelor membre o procedură de a ieși din UE. Avem o hotărâre care spune că um, um, împiedicarea cetățenilor de a-și, exi- exercita drepturile de vot nu are legătură cu libertatea de circulație. Și mi se pare ironică situația și uh, absolut uh, inconsecvent faptul că um, um, instituțiile Uniunii Europene au uh, recunoscut această situație și anume că cetățenii europeni nu au dreptul să-și exercite un drept de bază pentru că își exercită libertatea de circulație. Poziția Comisiei Europene a fost repetată într-o scrisoare adresată lui Harry Schindler, în care se recomanda statelor membre să se asigure că cetățenii au în continuare dreptul de vot – a fost o abordare considerată echilibrată de comisie, însă, după părerea mea, nu este suficientă. Fac apel la instituțiile europene care recunosc participarea deplină a cetățenilor UE la viața democratică a Uniunii la toate nivelurile ca fiind esența cetățeniei europene. Instituțiile dacă recunosc acest fapt, după părerea mea, au obligația să se asigure că drepturile acestor cetățeni în Uniunea Europeană sunt protejate și respectate în toate statele membre. Asta nu s-a întâmplat în Regatul Unit, iar eu și cu Harry Schindler a trebuit să acționăm în justiție pentru a ne obține drepturile. Cer instituțiilor să facă acum tot ce pot ca să se asigure că Regatul Unit um, remediază această negare a drepturilor fundamentale a peste 2 milioane de cetățeni, că modifică legea și că introduce legea Votes for Life cât mai repede. Mulțumesc pentru contribuție. Aș dori acum să dau cuvântul Comisiei, doamna Mosamă. Thank you very much, Madam Chair. Um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia consideră că este foarte important să promovăm participarea totală a cetățenilor la viața democratică în Uniunea Europeană. Acesta este și motivul pentru care în 2014, așa cum au spus și uh, petiționarii, Comisia a adoptat o recomandare pentru a îmbunătăți dreptul de participa la viața democratică a Uniunii Europene și uh, la um, toate drepturile pe care le oferă Uniunea, precum libera circulație. Aceasta este o recomandare, însă nu este un instrument obligatoriu, dar această recomandare a cerut Comisiei să invite statele membre, incluzând aici și Marea Britanie, să uh, își încurajeze cetățenii să participe la viața democratică și deci să, să păstreze dreptul de a vota la alegerile naționale uh, în interesul vieții democratice a Uniunii, dar și a țării respective. Comisia a analizat apoi situația din statele membre. Noi notăm că există discuții pe acest subiect și în um, Regatul Unit, iar uh, guvernul britanic s-a afirmat uh, deja de mai multe ori pentru o extindere a drepturilor cetățenilor uh, și participarea la viața Uniunii, astfel încât să poată participa la alegerile parlamentare și locale chiar și uh, cetățenii care au uh, fost rezidenți în alte țări uh, ale Uniunii de peste 15 ani. Având în vedere acestea însă, Comisia nu are puteri generale pentru a interveni în alegerile statelor membre. Tratatele ne dau câteva drepturi, adică dau cetățenilor Uniunii Europene drepturi în articolul 22b al tratatului, dar dreptul de a vota în alegerile pentru Parlamentul European, de exemplu și uh, în alegerile din statul membru, uh, trebuie să decurgă în aceleași condiții ca cetățenii care trăiesc în statul respectiv. Însă, Uniunea Europeană, după cum spuneam, nu are o competență generală în ceea ce privește dreptul uh, cetățenilor UE de a vota în referendumul național. Având în vedere legea pentru organizarea referendumului care este la nivel uh, al competenței statului respectiv, nu avem atât de multe marjă de manevră. Având în vedere acestea, Comisia nu este în poziția de a putea constata încălcarea dreptului Uniunii în acest caz și regretă că nu poate să dea curs acestei petiții mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum deschidem dezbaterea și dau cuvântul uh, doamnei Curtin Darling, dar înainte să vă dau cuvântul, aș vrea, în numele colegilor și al meu din această comisie, să vă felicit uh, pentru aniversarea dumneavoastră la mulți ani. Este ziua dumneavoastră astăzi chiar. Uh, thank... Mulțumesc foarte mult, dar când uh, vorbim despre un referendum în țara noastră, nu mai contează așa de mult aniversarea. Aș vrea să încep prin a mulțumi uh, petiționarilor pentru că au venit aici și pentru că ne-au prezentat îngrijorările lor aici în fața comisiei noastre și pentru ca să recunoaștem faptul că aceste, comisii, uh, aceste petiții au fost deschise deja foarte de, de mult și este foarte păcat că de-abia cu trei săptămâni înainte de referendumul, referendumul din Marea Britanie se întoarce în fine această petiție în Parlament. Putem să spunem ce vrem, dar realitatea, după cum au zis uh, cele două petiționare, este evidentă. Trebuie să respectăm termenul de înregistrare, de exemplu, pentru votul la referendum, pe care l au de respectat și cetățenii britanici, care este peste 5 zile. Suntem, într-adevăr, pe ultima sută de metri înainte de referendum. Înainte de aceasta, a existat uh, încercări de a extinde dreptul în uh, Marea Britanie și fost, uh, fostul partid la guvernare nu a luat poziție pentru a, a extinde regula celor 15 ani, dar uh, având în vedere acum că se va organiza un referendum, va fi foarte important ca tinerii care vor fi foarte afectați de rezultatul acestui referendum să poată să fie participanți la referendum. În um, referendumul cu privire la um, rămânerea Scoției în Marea Britanie, ei au putut, în Regatul Unit, ei au putut să voteze și acesta a fost un pas foarte important. În primul rând, cei care sunt foarte afectați de referendum sunt tinerii și ei vor fi primii care vor fi afectați toată viața de referendumul acesta, dacă rămânem sau nu în uh, Uniunea Europeană. În al doilea rând, un alt grup foarte afectat va fi cel al expațiilor uh, din Marea Britanie, dar și a uh, expațiilor din Uniunea Europeană care trăiesc în Marea Britanie, pentru că până la urmă ei sunt cei care vor fi afectați în libertatea de circulare de, și uh, ei nu vor avea dreptul să voteze, deși ei participă la viața democratică, de, participă la economie, plătesc impozite. Și apoi, uh, cea de-a treia categorie, rezidenții uh, britanici care trăiesc în uh, altă parte a Uniunii. Deci ironia sorții este că unu, o parte din cei două milioane, pentru că ne-a spus petiționarul Adina sunt, sunt cei care reprezintă de fapt Marea Britanie în instituțiile uh, europene și în forurile decizionale la nivelul Uniunii. Și deci uh, lucrează în interesul țărilor în afara țării, dar ei sunt și cei care au decis să ia inițiativă și să folosească, de fapt, șansele pe care le oferă Uniunea Europeană și în ceea ce privește libera circulație. Și mi-e foarte um, mă simt foarte prost să aud și să știu că aceste grupări nu vor putea participa la referendum. Nu suntem singura țară, dar și Cipria, Cipru, Austria, Malta, Danemarca sunt afectate de aceleași restricții cu privire la drepturile rezidenților din alte țări care au cetățenie din țara respectivă. Sper să mai pot fi membru în Comisia pentru Petiție după 23 iunie. Voi face campanie până atunci ca să rămânem în Uniunea Europeană, dar sper ca toată lumea să realizeze beneficiile pe care le aduce Uniunea Europeană și să uh, voteze în acest sens. Multe lucruri s-au spus deja, cred că petiționarii și comisia au informat deja asupra acțiunii care s-a desfășurat până acum și doamna comisar uh, Reding a făcut o declarație și domnul Timmermans. E clar că ne confruntăm aici cu un punct crucial. Dacă avem libertate de circulație, de mișcare, aceasta n-ar trebui să te uh, să uh, ia anumite drepturi ca cetățean. Trebuie să avem uh, posibilitatea să ne bucurăm de aceste drepturi. Um, în iunie 2015, domnul Timmermans a venit la Comisia pentru Petiții să răspundă la întrebări cu privire la dreptul de vot al cetățenilor în Uniune și el s-a angajat că va juca un rol de intermediar cu statele membre în care drepturile de vot nu sunt extinse cum trebuie. Astfel încât eu aș vrea să întreb acum Comisia ce s-a făcut până acum în rolul acesta de intermediar pentru care s-a angajat. A făcut ceva? A făcut ceva în general pentru ca să se facă presiune asupra guvernului britanic sau asupra altor guverne care sunt în aceeași situație? Sau uh, mai degrabă, Comisia este de părere că acestea sunt, aceasta este situația la fața locului și că nu se poate face mai mult. Mi-e teamă din răspunsul Comisiei că, din păcate, mai degrabă ultimul este răspunsul la întrebarea mea. Și pentru mine aceasta este o întrebare fundamentală pe care trebuie să o gestionăm în momentul de față. Știm că s-au făcut recomandări Întrebarea e care sunt acțiunile concrete care vor urma după aceste recomandări. Și noi, Comisia pentru Petiții, ar trebui să cerem guvernelor țărilor în cauză să vină, să intre într-un dialog cu Parlamentul European pe această temă. Dacă decizia este uh, se ia la Consiliu și nu la Comisie, atunci ar trebui să angajăm Consiliul în, această, în acest demers. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul Angela acum. Mulțumesc și bună ziua. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, petiționarei lui Jacqueline pentru că e clar că această problemă ia proporții în Uniunea Europeană. Nu este vorba numai de un caz uh, singular, ci uh, și sutele de mii de persoane din țara mea, spaniolii, sunt în aceeași situație. Vreau să zic spaniolii care au plecat din Spania care au plecat uh, temporar sau definitiv și s-au stabilit în alt stat membru. Încă de la alegerile locale și regionale din 2014 am vorbit despre acest subiect. Numai 3% uh, din uh, spanioli care trăiesc în străinătate au votat și acest lucru este foarte grav 1,9 milioane de oameni ar fi putut vota pentru că îndeplineau condițiile, însă numai 150 au reușit să se înregistreze pentru ca să voteze. Deci 6,8% ar fi avut drept de vot. Aceasta se datorează faptului uh, că nu că n-ar fi vrut să voteze, dar pentru că există prea multe bariere birocratice, termenii sunt, termenii sunt prea scurți și nu este foarte corect să fie așa. Aceste persoane nu fac decât să își uh, exercite dreptul de liberă circulație și să trăiască și să lucreze în alt stat membru ceea ce încalcă principiile democratice, principiul de non-discriminare și principiul egalității, principiul de egalității în fața legii. Dar nu numai, ci și principiile pe care le regăsim în Cartea Drepturilor Fundamentale ale UE. Este de aceea absolut necesar să rămână deschisă această petiție, este necesar să fie de asemenea contopită cu celelalte petiții cu același conținut. La mine, de exemplu, în țară, problema este punerea în aplicare a principiului de egalitate și Comisia ar trebui să mai verifice încă o dată recomandarea din 2014. S-au făcut recomandări pentru ca cetățenii europeni să facă uz de dreptul lor uh, comunitar de a circula și ceea ce s-a întâmplat este că cei care au pus în aplicare acest drept um, nu mai au, nu mai se bucură de aceleași drepturi. Ar trebui să vedem atunci care este situația în fiecare stat membru. Și um, mai important este și să propunem uh, măsuri pentru ca această marginalizare să nu se întâmple în continuare în Europa și să fie încălcate drepturile. Mulțumesc, Soledad, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața! Foarte pe scurt. Există conceptul cetățeniei Uniunii. Acesta se bazează pe libera circulație. Poți în Europa să te stabilești unde dorești. Este un drept fundamental. Și acesta este principiul de bază pe care ne bazăm. Și avem de a face cu un vacuum unde putem să ne folosim uh, dreptul uh, de vot? Aceasta este o întrebare pertinentă, că dreptul de vot este un drept fundamental. Dacă nu acționăm la nivel european, atunci, în continuare, dreptul de vot va fi încălcat la nivel național pe baza naționalității pe care o să o avem. Eu de aceea văd lucrurile în felul următor. Așa s-a și spus până acum. Și în alte țări avem o problemă similară, însă aici avem uh, o problemă în uh, ceea ce privește cetățenia Uniunii, pentru că se acționează restrictiv, dar conceptul de cetățenie trebuie să fie respectat și pentru cetățenii britanici. Acest drept este încălcat sau restrâns. Deci sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus. Dreptul de vot la alegerile parlamentare trebuie să fie aplicabil și pentru aceasta avem nevoie de un consens la nivelul uh, Uniunii pentru ca să se poată face modificarea respectivă. Nu se poate întâmpla ca să se piardă dreptul de vot când se pierde naționalitatea, de exemplu. Marea Britanie a reglementat în felul următor. Au existat sentințe la curțile din Marea Britanie pe teme similare și ar trebui să plecăm de la aceste sentințe pentru ca să vedem dacă prin jurisprudența Marii Britanii nu s-a încălcat de fapt un drept fundamental și, nu în ultimul rând, ar trebui să purtăm o dezbatere în Comisia pentru Libertăți Civile, la LIBE, în Parlamentul European, pentru că, um, prin bilanțul care se va, se va face atunci, am putea vedea exact în care state membre se limitează dreptul. Eu zic că trebuie să aplicăm toate aceste drepturi. Peste câteva zile vom ști dacă Marea Britanie rămâne sau nu în Uniunea Europeană. E o dezbatere foarte importantă, foarte delicată, care de fapt este dezbaterea despre viitorul Uniunii. Vom vedea dacă după referendum ei rămân în, Marea, în Uniunea Europeană. Sper că așa să fie și sper că și tratatele să ne permite să facem acest lucru. Mulțumesc! Aș vrea să vorbesc în slovacă. Mulțumesc. În numele PPE aș vrea și eu să spun ceva. Aș vrea să vă spun că întotdeauna ne bucurăm când vedem că cetățenii luptă pentru drepturile lor. Acestea sunt principiile mm, esențiale ale democrației. Noi uh, le apărăm și sunt de acord că e vorba aici de o problemă europeană. Iată de ce mă bucur că tratăm problema aici. Sper să rămânem și în dialog pe viitor pentru acele țări care au reacționat restrictiv la dreptul acesta să își adapteze cât mai repede sistemul legislativ. Vorbesc de o adaptare pozitivă prin folosirea exemplelor bune. În legătură cu această petiție vreau doar să spun că mă bucur că guvernul um, Regatul Unit dorește să modifice această lege. E foarte bine, însă, din păcate, nu avem uh, destule informații despre felul în care se va purta acest dialog cu petenții cu petiționarii. Ar fi bine poate ca să contactăm și administrația din uh, Regatul Unit pentru ca să știm cum uh, vom putea obține o soluție bună pe viitor? În momentul în care uh, știm acest lucru, vom putea și închide petiția. Din păcate, trebuie să spun că această soluție nu va putea să fie găsită înainte de um, intrarea în vigoare a rezultatului referendumului. Noi ținem pumnii cetățenilor care vor să rămână în Uniunea Europeană pentru ca să aibă câștig de cauză și să putem continua să rezolvăm problemele împreună. Mulțumesc, Margrete Auken, vă rog. Când îi ascultăm pe colegii noștri britanici, indiferent de unde trăiesc, cred că cu toții simțim cât de trist va fi dacă nu o să mai avem o voce printre noi pe picior de egalitate și o vot, un vot important, o voce care se va manifesta și prin votul la nivelul Uniunii din partea Marii Britanii. Îmi pare rău, Cecilia, că nu am pus acest punct pe agenda mai devreme, pentru că, știu, a fost o decizie la care eu n-am fost de acord, dar ar fi putut să fie interesant. Dacă ar mai fi fost locuri pe agenda, să discutăm despre aceasta mai repede. Am ascultat cu mare interes ce s-a întâmplat în Scoția. Am putea fi destul de stricți spunând că alegerile naționale sunt, uh, de fapt, trebuie să votezi acolo unde plătești taxe, pentru că acolo, de fapt, uh, particip, dar uh, aceasta nu se poate spune decât despre cei care chiar au de plătit taxe. Însă, în toate aspectele, trebuie să vorbim despre influența politică, așa cum se întâmplă acum cu alegerile europene. Toți cetățenii europeni au dreptul să participe la alegerile europene, indiferent de reședință. Cred că toate țările acceptă și că pot să voteze la alegerile locale în locul în care sunt stabiliți. Ar fi fost excelent dacă am fi putut să spunem nu e vorba aici despre contribuabil, nu e vorba despre aspecte naționale aici, e vorba de cetățenii britanici care participă la viața europeană. Fie că trăiesc în Marea Britanie, fie că trăiesc în altă parte. Dacă vrem să transmitem un mesaj către cetățenii britanici uh, și concetățenii noștri uh, momentan din Uniunea Europeană care trăiesc în Marea Britanică, Britanie, nu putem decât să spunem rămâneți cu noi pentru ca să putem să continuăm să purtăm aceste bătălii împreună, să rămâneți cu noi pentru că o să ne fie foarte dor de voi dacă nu rămâneți lângă noi. Cred că mesajul acesta trebuie transmis. Eu sunt sigură că s-ar putea găsi o soluție și mi se pare foarte păcat că până acum uh, Marea Britanie n-a încercat să găsească o soluție. Eu o să fiu foarte bucuroasă dacă va vota da. Bine, ascultați-o pe Margaret, spune președinta, este foarte înțeleaptă pe acest punct. Acum aș dori să dau cuvântul, dacă doriți, puteți să-l aveți din nou cuvântul acum, numai pentru un mic rezumat și după aceea o să încerc eu să vin cu câteva concluzii. Vă rog, vă dau cuvântul. Um, well, thank you for all the MEP. Mulțumesc tuturor uh, deputaților care au luat cuvântul pentru a răspunde reprezentanților comisiei, pe scurt, aș putea spune că monitorizarea nu este suficientă și nici regretele comisiei nu sunt suficiente ca și deputații britanici care au luat cuvântul azi aici și eu sunt reprezentant ales în satul meu din Spania, uh, unde reprezint uh, și pe uh, rezidenții britanici din statul meu. Dar poate și acest drept mi va, va fi luat. Cred că s-a făcut, făcut prea puțin și prea târziu. Acum trebuie să privim spre viitor. Uh, pentru că pentru referendum e prea târziu. Trebuie să ne asigurăm că altor cetățeni britanici nu se mai lua acest drept fără să aibă nimic de spus și Sper că membrii uh, Comisiei pentru Petiții și Comisia Europeană vor face tot ce va sta în putere pentru a continua să lupte pentru drepturile democratice ale tuturor cetățenilor Uniunii Europene, inclusiv dreptul la vot. Mulțumesc. Sunt absolut de acord cu antevorbitoarea mea. Dreptul la vot este un uh, drept democratic fundamental, un element esențial din drepturile cetățenilor europeni, că este o rușine că instituțiile europene nu s-au implicat mai mult pentru a se asigura că legea britanică să se schimbe înainte de acest referendum esențial și cer instituțiilor să facă tot ce le stă în putere pentru a se asigura că se va schimba legea britanică și lege din celelalte state membre menționate azi pentru a se remedia această injustiție profundă. Mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile dumneavoastră. În numele Comisiei doresc să exprim înțelegerea pentru situația dumneavoastră în calitate de petiționari ca cetățeni europeni, aveți dreptul inalienabil de a vota și, acest, și nu v-ați putut bucura de acest uh, drept. Doresc să vă informez și despre conținutul răspunsului dintr-o scrisoare pe care am, la o scrisoare pe care am primit-o în 25 mai. Este o scrisoare semnată de Helen Jones, deputată britanică, președinta Comisiei pentru Petiții și din Regatul Unit și doresc să vă informez despre conținutul acestei scrisori. Guvernul britanic a anunțat în această scrisoare care de gând să schimbe legea națională în ceea ce privește drepturile de vot ale cetățenilor britanici care trăiesc în străinătate. În al doilea rând, petiționarii cu cetățenie britanică sunt invitați să adreseze o petiție guvernului sau Parlamentului britanic cu preocupările lor legate de chestiuni de competență a statului membru. În al treilea rând, scrisoare adresată guvernului britanic în contextul dezbaterii din comisii care, în care Comisia uh, pentru Petiții din Parlamentul European uh, cere uh, statului uh, Regatul Unit să schimbe această lege, deci dorim să încurajăm să modifice legislația în cazul cetățenilor britanici care trăiesc în străinătate și recomandăm ca Regatul Unit să discute această propunere legislativă în Camera Comunelor cât de curând. Bineînțeles, petiția rămâne deschisă până la publicarea raportului uh, UE privind drepturile cetățenilor și cetățeniei în septembrie 2016, în care se va vorbi și despre uh, contradicția dintre dreptul la libera circulație și obstacolele cu care se confruntă acești cetățeni în ceea ce privește dreptul de vot în diferitele state membre. Și aș dori, dragi colegi, dacă sunteți de acord cu mine, să depunem o întrebare orală spun acest lucru coordonatorilor. Deci, o întrebare orală adresată Comisiei, în care să întrebăm cum are de gând Comisia să aplice concluziile din comunicarea sa pentru 2014 sau din 2014, la care s-a referit și doamna Mosammer și să nu uităm că chiar domnul comisar Timmermans s-a angajat să uh, discute subiectul cu Regatul unii. Deci putem să oferim acestui, acestei chestiuni mai multă vizibilitate printr-o întrebare orală și aș dori să extind puțin um, domeniul um, și propun să trimitem o scrisoare tuturor statelor membre vizate în care refuză cetățenilor lor um, dreptul de vot putem transmite această scrisoare tuturor reprezentanților permanenți. Putem să încheiem cu această concluzie? Bun, atunci așa vom face și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați venit de aproape sau de mai departe pentru a fi azi alături de noi. Este o dezbatere de discuție foarte importantă, este o discuție de principiu. Ce înseamnă să fii cetățean european? Și este o întrebare foarte importantă, mai ales pentru dumneavoastră, cetățenii britanici, în momentul de față, dar astăzi ne simțim toți britanici, spune doamna președinte. Vă mulțumesc și haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem patru petiții în legătură cu sistemul bancar din Bulgaria și închiderea unor bănci uh, din Bulgaria Petiționarii nu sunt prezenți în sală, așa că voi da cuvântul direct reprezentantului Comisiei. Yes, good morning. Bună dimineața. It's on, yes. Um, well, we have submitted our reply. V-am transmis răspunsul nostru luna noiembrie. În cazul se referă la o bancă anul 2014, când a, uh, una dintre cele mai mari bănci uh, din Bulgaria s-a confruntat cu dificultăți și deponenții n-au, putut, n-au mai avut acces la depozitele lor. Uh, situația a fost adusă în atenția Comisiei. Comisia a inițiat proceduri de nerespectare obligațiilor față de Bulgaria și a, pentru, pentru netranspunerea sau transpunerea greșită a directivei de atunci pe lângă autoritățile bulgare și în legătură cu limitarea liberei circulației a capitalurilor. După această procedură de neîncălcare a obligațiilor, guvernul bulgar a modificat legea, a schimbat momentul care sau situația care va duce la o rambursare a deponenților uh, și în coordonare cu Comisia, Autoritatea Bancară Europeană a trimis o scrisoare Băncii Naționale a Bulgariei, care este organul de supraveghere în acest caz, cerându-i să acorde acces la aceste depozite sau uh, să se folosească uh, fondul de garantare a depozitelor uh, după uh, Uh, retragerea licenței băncii respective. S-a făcut acest lucru, deci organul de supraveghere a retras licența băncii respective și aproape 100% din depozite au fost rambursate de atunci. Deci, uh, cazul de nerespectare obligațiilor a fost închis între timp. Uh, de atunci, o nouă directivă a intrat în vigoare 2015 și Bulgaria a transpus și această directivă și am verificat că S-a transpus în legislația națională clauza care punea probleme în trecut. Deci, uh, prevederea transpusă greșit din vechea directivă a fost bine transpusă în urma adoptării noi directive. Deci, după părerea noastră, se poate închide această petiție pe baza faptului că deponenții au fost rambursați. Mai sunt încă câteva sume foarte mici, câteva plăți încă în curs, dar, în principiu, problema a fost rezolvată și Bulgaria a modificat legea. The floor is open to colleagues. Colegii au acum cuvântul, dacă doresc. Nu dorește nimeni să spună nimic? Doamna Cuneva, vă rog. Vă mulțumesc. Această petiție privind uh, banca din Bulgaria și intervenția Comisiei arată clar că atunci când uh, apare o astfel de situație și ajunge la cunoștința noastră, instituțiile europene pot interveni pentru a apăra drepturile cetățenilor. Și scrisoarea privind uh, această bancă din Bulgaria pune o problemă de fond pe care trebuie să o discutăm noi. De fapt, e vorba de corupție uh, care um, este atât de răspândită încât, în multe cazuri, uh, cetățe... drepturile cetățenilor nu sunt respectate. Cetățenii își uh, pierd uneori casele, activele, sunt practic um, la cheremul băncilor. De aceea, dragi colegi, Aș dori ca noi să abordăm cu foarte multă atenție astfel de cazuri uh, care se referă la drepturile cetățenilor din Bulgaria. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, Peter. Aș spune că acest incident a fost adevărat, da, și a fost regretabil că s-a întâmplat așa, însă Comisia a explicat foarte bine că uh, între timp, din fericire, s-a găsit o soluție pentru petiționar și de aceea putem închide petiția acum. Cred că am putut contribui și noi la faptul ca să se găsească o soluție foarte repede, tind să cred așa ceva. Întâi am crezut că nici nu e veridic, dar probabil a fost o eroare juridică care a fost identificată și între timp, uh, după cum am înțeles de la comisie, problema s-a rezolvat. Deci putem încheia petiția și sperăm să nu se mai întâmple așa ceva pe viitor. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește niciun coleg să ia cuvântul, aș propune următorul lucru. Având în vedere că s-au rezolvat uh, în principiu cu succes problema din petiții, poate grație acestor petiții, nu știm exact, uh, dar în orice caz grație acțiunilor Comisiei și Autorității Bancare Europene s-a rezolvat problema, s-a uh, realizat supra, supravegherea corespunzătoare, s-a încheiat procedura de nerespectare a obligațiilor și direct, directiva a fost transpusă în mod satisfăcător. Deci nu, mai, nu prea mai e ce să facem noi. Sunt de acord cu Peter că putem uh, considera aceste petiții ca fiind închise și să, și să trimitem informația petiționarilor. Vă mulțumesc foarte mult și trecem la petiția 2269 a lui Michelangelo Laspina în legătură cu deschiderea de conturi bancare într-o țară Ah, din Uniunea Europeană. Domnul Laspina nu este prezent, dar ne urmărește în direct pe internet de acasă din Italia. Și îi urăm o zi frumoasă. Noi uh, avem uh, o zi mai puțin uh, însorită la Bruxelles. Dau cuvântul reprezentantei Comisiei, Roxane Rom, care ne va prezenta punctul de vedere al Comisiei în legătură cu această petiție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. E vorba de cazul unui petiționar care trăiește în Spania, dar care dorește să uh, aibă conectare, un uh, cont de, de internet și uh, un număr de telefon în Franța, a primit um, informația din partea companiei Telecom că trebuia să aibă un cont bancar francez pentru a putea face acest lucru, dar astfel um, S-a, nu s-a respectat uh, regulamentul european, Comisia a studiat cazul și este de acord cu petiționarul. Înainte de a mă referi la acest caz în mod specific, aș dori să explic faptul că Comisia um, și-a dat seama deja de faptul că în statele, în unele state membre, com, autoritățile uh, competente și-au dat seama că în unele cazuri nu, uh, rezu, nu se respectă regulamentul, utilizatorii uh, serviciilor de plăți uh, uh, nu, au, uh, nu aplicau uh, um, regulamentul. Comisia a acționat cam în momentul în care ne-a fost trimisă petiția, am uh, uh, cerut Franței să ancheteze dacă autoritățile competente din această țară um, reușeau sau nu să rezolve problema nerespectării acestui regulament. La sfârșitul 2015 am primit din Franța, din partea autorităților franceze, confirmarea că autoritatea competentă, adică Banca Franței și Ministerul Economiei și Finanțelor, uh, pot să asigure respectarea regulamentului, așa că am recomandat petiționarului să trimită cazul său și orice dovezi acestor autorități competente și de asemenea i-am propus să trimită și comisiei uh, aceste detalii ca să putem să uh, urmărim cum se rezolvă acest caz. Mulțumesc. Dragi colegi, aveți cuvântul. Peter. Da. La o primă lectură, în mod normal, îți vine să spui că nu-i posibil așa ceva. Pentru că, în principiu, trebuie să avem dificultăți la transferurile bancare interne. Avem SEPA, care permite transferurile bancare în Uniunea Europeană. Și uh, văd că acum Comisia spune că este uh, ilegal ce s-a făcut uh, și în uh, această țară și că uh, uh, Practic nu e normal că autoritățile nu au făcut nimic pentru că suntem în Uniunea Europeană, nu suntem într-o țară în curs de dezvoltare și cred că, uh, uni, cred că Comisia Europeană are dreptate. Uh, cred că trebuie să se dea o amendă. Iar uh, în plus trebuie să ne asigurăm că nu se mai întâmplă și altora același lucru pentru asta și avem legislația europeană, de aceea avem prevedere unitare ca să nu se întâmple așa ceva. Eu cred că ar trebui să recomandăm ca petiția să rămână deschisă și să cerem și Comisiei IMCO să analizeze pe fond această chestiune. Pentru că uh, în Uniunea Europeană trebuie să existe aceste posibilități și până la urmă ne trezim cu o problemă de credibilitate, pentru că Uniunea Europeană adoptă legi care apoi nu sunt puse în aplicare. Deci trebuie să se ia măsuri, trebuie să fie informate autoritățile franceze, uh, pentru că uh, este în mod clar o încălcare a legislației. Yes, and I can also... Da, pot să confirm și eu poziția ta, Peter. Această directivă 260 din 2012 Uh, reprezintă legislația europeană privind uh, plățile unice în euro, Single Euro Payments, și trebuie aplicată peste tot. Franța a confirmat că a luat măsuri pentru a se asigura uh, că acest regulament, mai ales articolul 9 privind accesibilitatea plăților, um, este aplicat uh, um, în mod efectiv, dar Comisia trebuie să supravegheze în continuare uh, această chestiune și de aceea propun să menținem petiția deschis, deschisă și să informăm autoritățile că uh, urmărim ce se întâmplă, urmărim situația și cerem Comisiei să ancheteze în continuare ce se întâmplă. Pentru că Conform acestui regulament, nu se poate impune clienților uh, ca uh, contul lor bancar uh, să fie deschis într-un anumit, într anumit stat membru. Deci, solicitarea de IBAN francez e, reprezintă o încălcare clară a legislației europene. Și petiționarul trebuie informat de faptul că noi așa interpretăm legislația și cerem comisiei uh, să uh, urmărească cazul și să revină cu informații ulterior. Deci, putem uh, să fim de acord cu această concluzie? Vreau să vorbesc și despre Comisia pentru Piața Internă. Poate nu este un caz uh, unic, un caz excepțional, pentru că știu că ei deja se ocupă de astfel de probleme și tot timpul trebuie să informăm și Comisia cu care mai există alte tangențe. Aș ruga de aceea și Comisia, acum, în scrisoarea pe care o adresează către autoritățile naționale, să arate că vrea să pună presiune. Nu se poate ca o problemă atât de mică să nu fie rezolvată. Cred că dacă vor, atunci la nivelul autorităților naționale ar trebui să poată să facă așa ceva. Nu se poate ca autoritatea să spună, să răspunde comisiei că n-au ce face, nu știu ce să facă. Totuși, noi atunci putem și noi să spunem că nu mai vrem să plătim uh, pentru servicii. Mulțumesc! Bun, așa vom face și vom trimite uh, acest subiect pentru informație Comisiei IMCO și sperăm că uh, vom uh, stimula Comisia INFO să acționeze. Uh, mulțumesc, dragi colegi, iată pauza de prânz va fi puțin mai lungă decât uh, s-a prevăzut și ne vedem după masă. Până atunci, o zi bună!